ordinii de zi. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi e adoptată. Reuniunea, ca de obicei, este transmisă pe internet și avem interpretare în 23 de limbi, regim lingvistic complet. Primul punct de pe ordinea de zi este votul și, conform tradiției noastre, Președintele Buzek va face o verificare. Dați-mi voie să vă întreb dacă vă place să lucrați la ITRE. Haideți să vedem cum arată sistem, sistemul și încercăm să verificăm sistemul pe întrebarea asta. Vă face, vă place să lucrați în ITRE? Deschidem votul, închidem votul, să vedem ce votați. Bun funcționează. Aveți o problemă cu cartela de vot? Poate că e vechea cartelă, văd că are o altă culoare. Asta o fi problema. Aveți nevoie de o nouă cartelă, poate că asta e problema. Bun, ridicați mâna și vă numărăm uh, votul dacă nu merge cartela. Începem cu amendamentele bugetare pe bugetul general pentru UE pentru anul financiar 2020, toate secțiunile. Primul vot va fi pe un bloc pentru a reintroduce amendamentele pentru proiectul de buget. Cine este pentru acest bloc? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm amendamentele pe rând. Începem cu 5065, ITRE. 5065. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. ITRE. 50 66 și 50 83 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 51 68. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Socialiștii n-am văzut care este poziția. Sunteți pentru? Haideți să verificăm. 51, 68, asta votăm. 51, 68, cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 50-49. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50-50. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51-67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 51-67. S-a deschis votul, s-a închis votul, aproape s-a închis, acum s-a închis, se respinge. 51, 65. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 50, 51. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, 84. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-91 cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 50-91. S-a închis votul. Se adoptă. 5068 și 5093. Cine e pentru? 50, 50, 68 și 93. Cine sunt pentru? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 50, 69. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 50, 47. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 50, 98. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-70, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 și 103. cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-92. cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 50-53, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 5104, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Verificăm. 5104. S-a închis votul. Se respinge. 5013 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-14, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50-85 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51-06 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. 51-06. S-a închis votul. Se respinge. 50-71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50-16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-72 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 5017 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5073 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 50-18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-87 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50-19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50-96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51-11 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5074 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5020 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5054 împotrivă, abțineri, se adoptă. 5113 caduc. 5078 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-46 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost foarte clar. Deci, încă o dată, 50-46. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50, 79. 50, 79. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50, 89 și 51, 30 împreună. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50-23 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 50-80 și 50-131 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-34 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, se respinge. 51-15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 51-15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prea multe voturi de la socialiști. Avem unul în plus. Deci cineva trebuie să-și... Nu, bun, acum e numărul corect. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 50-99. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc. 50-56. Cine e pentru? Împotrivă. Socialiștii pentru. Se adoptă. 50-57. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 35 Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 Cine e pentru? împotriva abțineri se respinge, 51-37 pentru, împotriva abțineri se respinge, 51-38 pentru, împotriva abțineri se respinge, 50-36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51-39, cine e pentru, împotriva abțineri se respinge. 50-37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51-40 pentru, împotriva abțineri se respinge. 51-41 pentru, împotriva abțineri se respinge. 51-42 pentru. 51-42 cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. 51-69 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 51-17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51-43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51-44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51-45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51-77 pentru, împotriva, verificăm. 51-77, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. și 1, 78. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 51, 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51-73, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 50-58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-54, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 20 și 51-56. Cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 50-90. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50, 81, 51, 47, 51, 80, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5082 pentru. E identic cu 5148 și 5141. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. 5149. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 5148 cine e pentru, împotriva abțineri se respinge. 5151 cine e pentru, împotriva abțineri se respinge. 5061 cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5101 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 51.1. S-a deschis votul. Un vot în plus de la vers. Dacă puteți să retrageți un cartonaș, verzi. Acum e în regulă, s-a închis votul. Se respinge. 50, 62 și 51, 23. Cine e pentru? Împotrivă. Nu-mi dau seama, deci haideți să verificăm. 50, 62 și 51, 23. Deschidem votul. S-a închis votul și se adoptă. Nu mi-a fost clar prin ridicarea mâinii, îmi cer scuze. 50-63, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51-25, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Acum 51-26. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51-63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51-58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-64. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51-60 pentru, împotrivă, abțineri, socialiștii pentru sau împotrivă? Deci se adoptă. 51-60 și 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51-62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51, 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51, 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51, 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51, 82 pentru, împotrivă, Socialiștii se adoptă. Verificăm 51-82. Îl verificăm. S-a deschis votul. Acum PP-ul are un vot în plus. Bun, închidem. 50-77 cine pentru? Împotrivă. Respingeri. Se respinge 51-55 cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Then we don't vote on the next one? Aha. Uh -huh. 51-46, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, să respingă. 51, 66, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, să respingă. 51, 74, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 51, 76, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Și cred că am terminat cu votul. Now we move to the next item on our... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, prezentarea unui studiu din partea Departamentului de Politici A privind uh, situația uh, cu sistemele 5G.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 if everyone uh, take this... Aș ruga pe toată lumea să ia loc pentru a putea începe discuția. I-aș spune în primul rând bun venit domnului Dr. Colin Blackman și domnului Simon Forge, autorii studiului redactat de Departamentul de Politici în urma unei uh, solicitări din partea comisiei noastre. Domnul dr. Colin Blackman este director la Canford Associates, are o experiență de mai mult de 30 de ani ca editor și consilier în ceea ce privește politicile și cadrul de reglementare a telecomunicațiilor. Este un fost editor la politicile de telecomunicații, politici digitale, reglementare și um, guvernare la CEPS, unde a condus forumul digital. Domnul Simon Forge are de asemenea mai mult de 30 de ani de experiență în sectorul informatic, mai ales în Franța, Regatul Unit și Italia. Este director la SCF Associates Limited, unde s-a specializat în impactul economic a noilor modele de cal de, de calcul și uh, de frecvențe radio. Domnul Simon are un doctorat în, uh, proces, în procesarea semnalelor digitale la Universitatea uh, din Sussex și studiul de astăzi ne prezintă compararea implementării sistemului 5G în uh, Europa față de ce se întâmplă în uh, SUA, uh, Corea, Taiwan și așa mai departe. Este o analiză oportună pentru că sistemul 5G tocmai începe să fie implementat chiar dacă standardele finale, standardele nu au fost finalizate și nu sunt sigure utili, modalitățile de utilizare și modul în care pot fi folosit acest uh, nou sistem. Deci o să avem această prezentare, după care vom avea o rundă de întrebări de răspunsuri la care vor putea participa coordonatorii și alți membri interesați. Deci, domnul Blackman va fi primul, vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnilor și domnilor! Vă mulțumesc pentru această introducere. Mă numesc Colin Blackman. Alături de mine este colegul meu Simon Forge. Istoria 5G este una complicată. O să încercăm să vă prezentăm într-un mod cât mai simplu prin această scurtă prezentare în care ne vom axa pe trei lucruri. În primul rând, o să vă prezentăm pe scurt contextul Um, contextul rețelelor mobile care vor fi uh, afectate de sistemul 5G. Vă vom prezenta în rezumat uh, o comparație între Europa cu SUA, China și alte state asiatice și o să vă prezentăm și recomandările noastre despre cum ar putea fi sprijinit mai bine sistemul 5G în următorii ani. Dacă este să ne gândim la această industrie a telecomunicațiilor înainte de 5G, de apariția 5G în ultimii 30-40 de ani, cred că putem uh, vedea că apare o imagine destul de stabilă, de exemplu, numărul operatorilor de rețele mobile a fluctuat puțin, dar nu prea mult există aceeași um, furnizor de echipamente sau de componente, poate cu nume um, care s-au schimbat în urma unor uh, fuziuni, dar în mare au rămas aceeași. Apoi există un grad de integrare verticală între servicii și infrastructură, dar uh, situația nu a evoluat foarte mult. Deci este o imagine destul de stabilă mm, pe parcursul a patru patru generații de tehnologie, pornind de la analog înspre digital. Însă, cu 5G, cred că există potențialul unor tehnologii care să aducă niște transformări mult mai uh, profunde a acestui domeniu și o să-i dau cuvântul acum lui Simon să ne spună de ce se va întâmpla acest lucru. Îți mulțumesc foarte mult, Colin. Este o plăcere și un adevărat privilegiu să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Vom examina industria 5G și abordarea de marketing acestei uh, industrii și cred că mesajele cheie uh, care sunt extrem de importante sunt uh, următoarele. Această cursă înspre 5G, așa cum este numită ea în uh, mass media, uh, așa cum se întâmplă cu foarte multe proiecte, este strâns legată de bani, de profituri, de um, despre animarea unei industrii uh, care stagnează a furnizorilor, în ceea ce privește valoarea operatorilor din Europa, aceasta este în reducere datorită unor condiții um, de piață, chiar dacă toată lumea a făcut profituri și nimeni nu a dat faliment până acum, putem uh, vedea că um, furnizorii um, își doresc și uh, împing înspre uh, noul sistem. Deci este vorba de un impuls uh, de pe partea de furnizare și nu de cea uh, nu cea de cerere. Deci uh, știm că întotdeauna se pariază pe anumite chestiuni care, pe anumit cai de cursă să spun, care vor câștiga, alții până la urmă vor pierde și în uh, această industrie există, din păcate, o tradiție de a susține niște uh, fundături până la urmă și mm, trebuie să vedem ce se întâmplă și în acest uh, domeniu, unde impulsurile vin din partea politicilor industriale din uh, sânul națiunilor de furnizori. Și dacă este să examinăm economia globală și dacă avem o perspectivă macroeconomică asupra 5G, putem vedea că va avea loc uh, până la urmă o cursă cu caracter economic. Despre acest lucru este vorba și, în general, tehnologia uh, telecomunicațiilor, comunicațiilor mobile s-a referit la uh, această cursă cu caracter economic. Care este situația acestei industrie a telecomunicațiilor? Dacă este să examinăm partea de echipament și uh, componente, uh, industria a depășit 3G, a ajuns la 4G, au uh, ajuns și la noua generație, au, au vândut LTE, Long Term Evolution, au obținut banii și au uh, cheltuit. Și acum a apărut uh, concurență mai ales din uh, China, din partea Huawei, care oferă uh, niște afaceri destul de ieftine pentru că au acces în mod privilegiat la capital, de exemplu, și trebuie să înțelegem că acest lucru schimbă datele fundamentale ale ecuațiilor din uh, domeniul telecomunicațiilor. Deci, uh, trebuie să um, fie schimbată profund piața, să fie vândut noul echip, un nou echipament și din acest punct de vedere 5G-ul este răspunsul uh, perfect. Însă acesta este un moment greșit pentru operatorii de rețele mobile care nu dispun de uh, fonduri de investiții. Uh, băncile uh, sunt foarte importante pentru cum își desfășoară activitățile acestor operatori care depind de fapt de finanțarea din partea băncilor pentru investiții. Însă băncile nu înțeleg, nu, nu, nu-și dau seama dacă merită să parieze pe noul uh, sistem 5G. Uh, Și investitorii potențiali, nici ei nu, pot, nu înțeleg care este potențialul comercial al 5G până acum. Operatorii de rețele mobile um, consideră că există un potențial reprezentat de ceea ce se numește internetul obiectelor, care se referă la gestionarea unor vaste rețele industriale. Tocmai am făcut o anchetă în Asia, întrebând un sondaj, uh, întrebând dacă operatorii cât de mulți, să vedem cât, cât de mulți operatori și-ar dori să achiziționeze 5G și răspunsul nu a fost atât de entuziasmat cât am fi preconizat operatorii foarte industrializați care au uh, procese de producție avansate în domeniul construcției de autoturisme și așa mai departe, uh, ne spun că ei dispun deja de uh, sisteme de rețele ieftine și nu prea sunt siguri care va fi plus uh, valoarea adusă de 5G. Uh, se tem că s-ar putea să aibă costuri mai mari până la urmă. Deci, operatorii de rețele mobile își doresc un nou, o nouă sursă de venit, însă se confruntă, uh, se confruntă cu obstacole. Nu există o încredere necesară pentru semnarea unor contracte pe termen lung. Este nevoie ca rețelele să fie integrate mai mult și une, unii din cei mai mari operatori uh, de rețele mobile achiziționează acum integratori de rețele, deci ai nevoie de noi aptitudini, de noi competențe pentru a te descurca pe noua piață. Deci, uh, furnizorii promovează această piață, acest nou sistem, însă um, nu există fonduri necesare pentru a investi în tehnologia de nouă, de nouă generație. Tocmai de aceea se lansează aceste apeluri pentru ca guvernele să se implice mai mult, pentru că nu există investitori. investitori. Deci, um, din păcate, ne conf- confruntăm cu această situație caracterizată de zicerea în latină omne ignotum pro magnifico, uh, cu cât mai mare este ignoranța, necunoașterea, cu atât uh, crește oferta uh, pe piață. Toată lumea discută acum despre faptul că suntem națiuni digitale și atrag, sunt atrași investitori și toată lumea înțelege că este nevoie de investiții și în alte aspecte, cum ar fi uh, autoturisme electrice, uh, producția de acumulatori pentru uh, autoturisme um, electrice. Deci există un potențial din partea investitorilor, însă trebuie să înțelegem că 5G-ul nu este doar o înlocuire a vechi generații uh, LTE, ci este o, o investiție majoră și va fi dificil ca acest lucru să se întâmple peste noapte. În uh, China se consideră că este nevoie de o perioadă de 10 până la 15, dacă nu uh, de ani, dacă nu și o perioadă mai, mai lungă. Astăzi suntem în situația în care, în care suntem datorită investițiilor făcute în uh, perioada după cel de-al doilea uh, război mondial în uh, tehnologia de radare, de, uh, de exemplu. Deci există o tehnologie care există deja de mai mult timp, însă care nu a fost folosită în rețelele uh, mobile. Tehnologia reală de, propa- de propagare Uh, routere cu input și output multiplu, sisteme de antene active, permit să ai discuții uh, în paralel uh, cu mai mulți interlocutori, la o mare viteză, densitatea antenelor este mai mare și tehnologia anterioară a avut nevoie de 5 până la 7 ani pentru a ajunge la maturitate și această nouă tehnologie va avea nevoie de o perioadă și mai lungă de timp. Dacă vă uitați la uh, prezentările tehnice și din, uh, din China, din urmă cu câțiva ani, se vorbea despre faptul că se va ajunge la o maturitate abia în 2030 și discutăm despre ce se va întâmpla în China. Deci, există două modele de afaceri uh, pe care trebuie să le înțelegem. În primul rând, rețelele 5G care să înlocuiască tehnologia actuală. Ar fi un model de afaceri mult mai uh, simplu. Dacă uh, oamenii care își doresc acest lucru, dacă vor vedea o diferență din punctul de vedere al vitezei uh, de care se bucură și sunt dispuși să plătească pentru această viteză suplimentară, atunci este o tehnologie diferită care folosește frecvențe mult mai înalte uh, um, vinde um, um, date mai, de dimensiuni mai mici, însă mult mai, uh, într-un mod mult mai uh, concentrat. Celălalt model de afaceri pe care le-am menționat se bazează pe așa numitul internet al obiectelor. Aici lucrurile sunt mult mai dificile. Aici există mm, posibile aplicații în domeniul roboticii, de exemplu, însă trebuie să vedem dacă ele într-adevăr se vor uh, implementa și vor deveni realitate. Deci care sunt uh, actorii globali importanți și care este situația lor. Și aici trebuie să începem să ne gândim la situația diferitelor uh, țări, națiuni. Și uh, noi am încercat să vedem cum, care sunt caracteristicile acestei curse globale înspre 5G. Am văzut că există diferite tipuri de națiuni. Există națiuni producătoare care se axează pe a face profit în mod global de pe urma acestei tehnologii. Există și națiuni consumatoare care vor achiziționa această tehnologie și există și națiuni care sunt atât producători cât și consumatori. Este cazul Chinei, Japoniei, de exemplu. Corea de Sud este mai degrabă o țară care produce și ce este interesant este că dacă ne uităm la aceste prime, uh, prime trei țări, uh, spectrul radio care este un bun uh, foarte valoros, este uh, conferit celor, primilor trei operatori ca uh, importanță de pe piața respectivă. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în SUA, SUA nu este foarte avansată, chiar dacă pretinde că este avansată. Uniunea Europeană mm, este destul de avansată din punctul de vedere al pro- producerii acestei tehnologii și a consumării ei. În Taiwan, um, producerea de semiconductori este extrem de um, um, importantă pentru tehnologia 5G. O, o societate comercială, în mod special TMMC, este foarte importantă și restul lumii nu este, nu este decât un consumator al acestei uh, tehnologii. Deci factorii det- uh, determinanți se bazează de fapt pe trei uh, componente. Presiuni din partea furnizorilor, um, politică industrială din partea um, guvernelor și acceptanța uh, din partea operatorilor de rețele mobile pentru noi investiții, pentru aceste investiții în nouă tehnologie. În China și în Japonia, operatorii de rețele mobile nu au nicio alegere, trebuie să accepte această nouă tehn- tehnologie. Deci națiunile asiatice produc un model, funcționează în temeiul unui model în care guvernul uh, promovează tehnologiile uh, noi, inclusiv 5G. Am examinat, de exemplu, ce s-a întâmplat în Corea de Sud cu, introdu- cu introducerea noului standard LTE. Acolo spectrul radio a fost uh, scos la uh, licitație, a fost vândut, însă au existat și măsuri de sprijin uh, fiscal uh, oferite op- operatorilor de rețele uh, mobile. În Statele Unite ale Americii, operatorii, furniz, operatorii sunt determinați până la urmă de presiunile venite din partea furnizorilor, ceea ce influențează până la urmă guvernul și în Uniunea Europeană există o diferență, se uh, observă o o promovare extinsă din punctul de vedere al marketingului acestei tehnologii, însă trebuie să înțelegem că este o tehnologie uh, globală și succesul ei va, de, va fi mult mai complicat, uh, depinde de multe lucruri spre deosebire de ce s-a întâmplat în trecut pe termen uh, scurt, nouă tehnolo- această nouă tehnologie poate suplimenta tehnologii uh, existente va putea fi și cu costuri mari va exista în anumite puncte uh, pe, pe plan global și însă în, pe termen lung această tehnologie va putea fi prezentă în uh, multe alte domenii. Deci merită să se facă investiții în cercetare și în dezvoltare și acesta și concluziile uh, principale și vedeți aici uh, hainele noi ale împăratului care lipsesc. Deci, uh, modelele de afaceri nu sunt foarte clare, sunt prea vagi, sunt prea riscante. Drept urmare, cererea de pe piață este destul de nesigură și nu prea înțelegem ce se întâmplă pe piață din punctul de vedere al cererii reale. Uh, provocările uh, tehnice în acest domeniu sunt mult, mult mai mari decât uh, generația uh, UMTS anterioară. Deci nu este deloc clar cine va investi și cine va uh, plăti până la urmă. Um, există un mare grad de agitație în legătură cu această nouă uh, tehnologie și poate entuziasmul de pe piață este unul uh, exagerat. Care ar fi recomandările noastre? Să avem o cercetare pe termen uh, lung, să înțelegem mai bine factorii care vor propaga uh, această tehnologie și avem nevoie de o studiere detaliată a modelelor de afaceri și problema fundamentală a modelelor de afaceri este reprezentată de costurile care încă sunt prea uh, mari. Aceste costuri trebuie să fie reduse pentru a se ajunge la o implementare reală. Trebuie să existe o politică dedicată rețelelor 5G, bazată pe încurajarea investițiilor în infrastructură, în partajarea acestor, uh, acestor infrastructuri am văzut că în China, în Singapore, există o singură rețea 5G, uh, ceea ce permite uh, reducerea costurilor uh, pentru operatori și sperăm că vom asista la eforturi coordonate, la apariția unor, unui set de acorduri peste tot în statele membre privind tehnologia 5G. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante și, dragi colegi, suntem puțin în, în întârziere, deci trebuie să fiu atentă la timpul alocat. O să încep cu coordonatorii sau cei care îi înlocuiesc. Prima este doamna Carvaiu și vă aduc aminte, aveți la dispoziție uh, fiecare câte două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și experților pentru acest studiu foarte interesant. În primul rând, aș dori să subliniez importanța tehnologiei 5G și importanța ei pentru Europa și pentru competitivitatea economiei noastre. Europa trebuie să fie lider pe scena globală în acest domeniu. Am două întrebări. În primul rând, În studiu ați scris că dimensiunea pieței este un element cheie. În momentul de față, standardizarea nu este finalizată. Deci este foarte important să facem tot posibilul pentru a ne asigura că avem o piață uh, europeană puternică și că nu există obstacole și fragmentare pe aceasta. m-a surprins, deși acest lucru apare în studiul dumneavoastră, nu apare la partea de recomandări. A doua întrebare se leagă de prima, adică relația cu Statele Unite și China. Știm că câteva state membre au o abordare diferită față de relația cu China. După părerea voastră, cum va împiedica această relație dezvoltarea unei piețe puternice europene? Poate să ducă la o fragmentare suplimentară? Care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste strategii legate de aceste țări terțe care sunt uh, și ei lider în domeniul tehnologic? Care ar trebui să fie abordarea Uniunii Europene per total? Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Nica. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult experților pentru prezentare. Am o întrebare. Ați spus la începutul prezentării dumneavoastră că există o lipsă de standardizare. Întrebarea mea cum va fi, este cum va fi posibil să instalăm rețele de miliarde de euro fără să știm specificațiile tehnice. Există țări în care procesele de licitație au început deja. Pentru ce se licitează? După cum ați spus și dumneavoastră foarte bine, nu există maturitate tehnologică, deci nu se știe uh, ce bandă, ce frecvență, ce bandă de frecvență este cea mai, uh, uh, cea mai potrivită pentru rețelele 5G. În al doilea rând, Considerați că abordarea în Uniunea Europeană, știți, în această comisie, în ultimul mandat, noi am uh, încercat să evităm greșelile făcute la instalarea 4G și am spus că trebuie să fim pregătiți și să începem acum și să avem standardele tehnice pregătite și să presăm statele membre să organizeze și așa mai departe. Așadar, ați spus cum stăm acum, dar cum vedeți lucrurile, cum stau lucrurile pentru întreaga Uniune Europeană? Și o a treia întrebare. Ați spus că există o lipsă de apetit pe piață în ceea ce privește instalarea 5G și de aceea modelele de afaceri nu sunt sigure pentru că nu se știe de unde va veni finanțarea. Dar această lipsă de aplicații, de nișe de utilizare, Până la urmă, de ce mai avem nevoie de 5G? Vi se pare că această lipsă de aplicații este o lipsă, este o problemă mare? Și în al patrulea rând, n-ați spus aproape nimic despre Huawei. Cum considerați că trebuie să stea lucrurile? Trebuie să, ca, ca Huawei să facă obiectul unui, uh, unor reglementări separate sau să facă parte din uh, reglementările pentru tot sistemul. Vă mulțumesc din nou pentru prezentare. Mulțumesc, doamna Dlabaiova are cuvântul. Colegul meu, domnul Flego, are câteva întrebări. O voi prezentacii. Da, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. Am învățat foarte mult din ea și eu, ca cetățean care... Doamna președintă întrerupe. Uh, așteptați ca expertii să-și pună căștile, spune doamna președintă. No, go ahead. Okay, thank you. Acum puteți continua. Eu am un pic de experiență, am fost în China și am văzut sediul Huawei și am văzut felul în care guvernul Chinei încurajează întreprinderile să facă cercetare și dezvoltare. Și Cred că această tehnologie este foarte importantă și, firește, Europa, dacă nu va putea fi lider, va trebui să investească oricum foarte mult în uh, cercetare și dezvoltare, astfel încât ceilalți să nu facă un monopol. Aș dori să știu, pentru acum și pentru viitoarele generații, atunci când vorbim despre uh, celule și așa mai departe. Întrebarea se leagă de sănătate. Despre ea trebuie să întrebăm întotdeauna. Trebuie să știm dacă există pericole, riscuri în ceea ce privește aceste echipamente, amplificatoarele, celulele de bază și așa mai departe. Și ă, ce se întâmplă cu marketingul pe care îl auzim întotdeauna. Mulțumesc, domnul Buchner. For the Greens, Mr. Buchner din partea verzilor. Äh, Îmi cer scuze, nu-mi înțelesesem numele. În primul rând, aș dori să mă refer la faptul că um, interesele comerciale sunt um, totuși destul de uh, uh prezente. În Bundestagul uh, uh, german s-a spus că există operatori care doresc să aibă informații în legătură cu orice, ceea ce înseamnă că ne apropiem foarte mult uh, de un sistem dictatorial uh, ne apropiem de situația în care vom dispune de, de date în legătură cu întreaga populație a planetei de 7 miliarde de uh, euro. Și nu este vorba de un interes din partea serviciilor secrete, ci din part, există aici puternice, extrem de puternice interese uh, comerciale și Cred că dezavantajele vor depăși din acest punct de vedere utilitatea acestui uh, sistem. Și, uh, până la urmă, cred că astfel vor fi influențate și interesele politice. Și, în plus, în acest raport nu s-a spus absolut nimic uh, în legătură cu daunele aduse sănătății. Uh, știm că există cel puțin două mecanisme dăunătoare în legătură cu uh, tehnologia 5G. Uh, Și mm, nu s-au, uh, nu s-au menționat deloc aceste aspecte legate de sănătate în uh, prezentarea de astăzi și nu cred că sunt aspecte pe care le putem ignora. Și de asemenea mai uh, lipsește ceva prezentarea alt, unor alternative um, din punct de vedere tehnologic care există de fiecare dată. Mulțumesc! Domnul Borchia. Asanhal, profesor. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim și profesorului pentru prezentarea excepțională și foarte clară. Văd că colegul Buchner și celălalt colegi au acoperit în parte întrebarea la care mă gândem eu. Evident că, la nivelul opiniei publice, există niște preocupări destul de intense în ceea ce privește uh, implicațiile acestor rețele 5G pentru sănătate. Și voiam să îl întreb pe domnul profesor dacă s-a gândit poate la o soluție de sinteză. Există anumite proiecte de studii pe acest subiect, au fost transmise anumite întrebări chiar Comisiei Europene în acest sens. Și aș mai avea o altă întrebare referitoare la subiectul dependenței digitale, în special în ceea ce privește categoriile de vârstă inferioare la copii, adică. Studiul acesta va acoperi și subiectul dependenței digitale, în special în rândul copiilor? Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Krasnodebski. Mulțumesc, domnul Krasnodebski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări. Ceva care a fost deja evocat de colegi. Știm că rețeaua 5G va fi mai densă, vor exista mai multe antene. Cum va influența acest uh, lucru standardele de radiații electromagnetice? Acestea vor crește? în Polonia. Ele sunt mai severe decât în alte uh, state membre și știm că asta merge mână în mână cu problema uh, acceptării din partea societății pentru construirea acestei, acestor rețele. În al doilea rând, securitatea. Guvernul Poloniei tocmai a semnat o declarație împreună cu Statele Unite și are a face cu rivalitatea aceasta internațională despre care ați pomenit cum ne asigurăm că această rețea este sigură? Ați vorbit despre concurență la nivel internațional și știm că există anumite temeri în ceea ce privește activitatea activităților chine, ă, companiilor chineze. Cum ne putem asigura că aceste tehnologii sunt implementate într-un mod sigur? Mulțumesc! Acum trebuie să vă întreb cine mai dorește să ia cuvântul, pentru că voi închide lista. Un minut fiecare. Doamna del Castillo. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Un studiu excelent, avem nevoie de așa ceva. Mi se pare că uh, suntem în situația în care peștele își mănâncă coada. În ceea ce privește 5G, este bun pentru ceva, dar apar probleme. Și, într-un fel sau altul, ne trezim că un lucru este ceva și contrariul său. Uh, Pe lângă utilizarea medicală și problemele medicale și alte probleme care pot apărea, s-a făcut deja uh, s-a făcut deja progres în termen de infrastructură. În codul pentru comunicații electronice există câteva prevederi în ceea ce privește instalarea celulelor mici și așa mai departe. Dar, pe lângă asta, trebuie să sugerați două sau trei măsuri care să poată fi luate la nivel european, să fie decise în primul rând la nivel european, în, pe termen scurt, să zicem, care ar fi aceste măsuri, după părerea dumneavoastră, legate de cercetare, finanțare, infrastructură? Care ar fi domeniul? Pentru că noi suntem în Parlamentul European și avem nevoie să avem o asemenea abordare, una europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Cumpulă Natri. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, o prezentare foarte interesantă, mai sceptică decât mă așteptam să fie. Deci, um, uh, mi-ar plăcea să începem o dezbatere. La început, prezentarea a fost una sceptică, dar recomandările au fost uh, uh, aceleași. Poate puteți să ne explicați de ce ați fost atât de sceptici la început și la recomandări ne-ați spus mergeți înainte. Cel puțin asta este interpretarea mea rapidă. În ultimii cinci ani am văzut că atunci când 4G a fost mai rapid, adaptările tehnologice au fost mai rapide și s-a creat un ecosistem digital. Riscul uh, care s-a creat a fost că, ca noi să fim strict utilizatori, iar uh, conținutul să vină din altă parte și inovarea să vină din altă parte și așa mai departe. Și parcă uh, au ce spun și vechii operatori de pe piață. Deci aș fi curioasă în ceea ce, în ceea ce privește peisajul mai amplu și de care este infrastructura de care este nevoie. Dacă Europa este în urmă, dacă se creează, se inovează în altă parte și dacă există riscul ca noi să devenim doar utilizatori. Deci, în această privință eram eu foarte curioasă. Aș Uh, dori să întreb de asemenea dacă există o continuitate, dacă se investește în continuu. Dacă nu investim, atunci uh, rămânem în urma obiectivelor în ce privește 4G și rămânem în urmă. Mulțumesc. Domnul Picarainen. Un minut aveți. Doamnă președintă, o să vorbesc în finlandeză, dacă îmi permiteți. Și voi aștepta câteva secunde. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat alustajat, mielenkiintoisista Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Am înțeles că 5G va însemna în practică este că semnalele vor circula pe o distanță mai scurtă decât în cazul, cazul tehnologiei 3G și 4G. În Europa avem multe zone cu populație puțină și uh, vor fi provocări mari pentru infrastructură dacă dorim să acoperim întreaga Europa. Dacă vrem să includem toată Europa în societatea informației. Și care sunt provocările, deci, pe care le vedeți dumneavoastră în această privință? înseamnă cumva că trebuie să fie făcute investiții uriașe în rețea și în, um, în stațiile de bază? Sau nu vedeți nicio problemă în această privință? Mulțumesc, doamna Paulus, acum. I'm sorry. Thank you very much. Mulțumesc pentru aceste informații așa de interesante pe care ni le ați prezentat cu studiul dumneavoastră, dar există un aspect important, ce anume durabilitatea, pe care nu l-am auzit. Pentru că ce dorim este să ne îndreptăm către o economie neutră din punct de vedere a emisiilor de carbon și încă foarte repede. Și aș vrea să știu dacă există estimări referitoare la consumul de energie și materii prime în cazul în care se implementează pe scară largă tehnologia 5D în UE pentru construirea infrastructurii, pentru funcționarea acesteia zeci de ani de acum înainte și cum uh, reflectă acestea principiile neutralității climatice. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Începem cu domnul Blackman. Mulțumesc uh, pentru interesul manifestat față de studiul nostru și pentru întrebările dumneavoastră care acoperă o gamă largă. O să încerc să răspund la câteva dintre ele. Poate că nu în ordine, dar uh, sunt niște întrebări la care încă n-am dat răspunsul, să spun. Începând cu întrebarea la ce folosește 5G. Și din această întrebare decurg multe aspecte. După cum v-am spus, industria este dornică să găsească noi surse de venituri și insistă în această direcție. Dar nu e clar pentru ce este această tehnologie. E o tehnologie diferită, complicată față de ce am avut până acum și există multe chestiuni tehnice care încă mai trebuie reglate. Există teste, într-adevăr, dar uh, Ideea este că nu trebuie să ne pripim și să încercăm să facem lucrurile pe termen scurt. Vor fi multe avantaje de la această tehnologie. Nu știm exact care vor fi tehnologiile, dar e deocamdată în faza de cercetare. lucrurile de care auziți că sunt implementate nu sunt 5G. Să zicem că sunt 4,5G către 5G. Deci, nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să facem studii, să ne acordăm mai mult timp, să vedem la ce folosește și să nu ne lăsăm atrași în jocul acesta în care dăm bani fără să știm care sunt avantajele e un aspect esențial. Suntem sceptici, deci. Dar nici nu spunem că trebuie să lăsăm deoparte lucrurile. Trebuie să ne gândim, trebuie să existe investiții și să se facă analize pe termen lung. Asta este deci un aspect cheie pe care vrem să-l transmitem aici. Mai mulți dintre dumneavoastră au menționat uh, posibile aspecte legate de sănătate. În scurtul nostru raport, acoperim într-o anumită măsură și acest aspect. Dar, din nou, subiectul este unul foarte complicat. Ne uităm la ele, la toate aceste lucruri, din perspectiva altor proiecte pe care le avem pentru Comisia Europeană posibile implementări de mici să vedem cum se poate face acest lucru, uh, care este impactul asupra sănătății. Simon, îți dau ție microfonul să continui. Mulțumesc! Ați pus mai multe întrebări referitoare la relații internaționale. Avem o generație nouă de tehnologii și am văzut planurile pentru 5G și mi-a venit în minte gândul dacă aș vrea să ajung acolo, nu de aici să începe. Adică frecvențe foarte ridicate. E o chestiune îngrijorătoare și majoritatea dintre cei care implementează 5G sunt de acord, e îngrijorător și aleg să reducă frecvențele. Această gamă de mijloc a frecvenței. Nu o să intru în detalii cu gigahertz, dar e vorba de uh, un număr mult mai mic de stații necesare intensitățile, um, uh, instalațiile sunt create pentru medii urbane dens populate și întrebarea din partea domnului din Finlanda a fost foarte îndreptățită. E o tehnologie oarecum unilaterală și pentru asta, evident, e nevoie de um, cercetări mult mai mare dacă avem o gamă, frecvențe mai lungi pentru zonele slab populate și dacă vrem să facem asta la costuri scăzute, încă mai e nevoie de multe studii și ajungem aici la probleme legate de sănătate. Câmpul de propagare în cazul 5G este diferit de câmpurile sau antenele izotropice omnidirecționale pe care le avem în prezent. Se folosește în acest caz uh, un fel de antene direcționate. Deci folosim nu doar timpul și frecvența, ci și spațiu și dirijăm un fascicul către fiecare dintre dumneavoastră. Caracteristica este concentrare aici. Și, a, și aici apar problemele legate de sănătate. Aspectul cheie este care este câmpul pe care îl experimentați. Pe măsură ce crește frecvența, uh, rata de penetrare în um, oameni, în țesutul uman, scade. Un alt aspect menționat aici este că dacă vrem o implementare densă, avem două câmpuri, cel al stației de bază și cel care vine de la dispozitivul pe care îl dețineți dumneavoastră cu implementări dense pe rază scurtă. Acesta se va reduce. Și probabil cel mai mare câmp pe care îl experimentați va fi de la dispozitivul dumneavoastră. Problema este că e dificil să spui dacă acest câmp este redus sau nu și de aceea am introdus acest aspect foarte monden și înțeleg ce ați spus dumneavoastră cu privire la lipsa de scepticism. Uh, dar scepticism înseamnă că trebuie să faci mai multe studii, mult mai multe studii. Și de aceea ce spunem noi este că ar trebui să analizăm mult mai de aproape în laborator și pe teren această tehnologie, pentru că trebuie să fie făcute măsurători pe teren, nu în laboratoare, pentru a vedea care este propagarea și care este efectul asupra oamenilor. Și iată că așa am ajuns la întrebarea cine are de câștigat și cine are de pierdut în această cursă a tehnologiei 5G. Uh, întrebarea care a fost pusă de mai mulți dintre dumneavoastră sub diferite forme. Dacă ne uităm la brevetele acceptate și acordate, vedem că Europa este în frunte aici. Nokia e pe primul loc. Dacă te uiți la solicitările de brevete, pe, număr, pe locul 1 este Huawei ZTE, o companie chineză, are un număr mare de brevete, peste 1000 pentru care s-au făcut cereri și 74 au fost acceptate. Deci vedeți diferențele acestea mari între solicitarea de brevete, pentru că în prezent aceste brevete sunt un echivalent al uh, deținerii unei arme nucleare în domeniul tehnologiei. Sunt oameni care pur și simplu cumpără brevete pentru a le controla, după care creează aceste vânzări de brevete. Și ce te interesează sunt niște brevete standard. Nu poți implementa tehnologia standard 5D fără aceste brevete și ideea este să se controleze, să ai controlul la nivelul brevetelor. Și a, de aici se lansează lupte juridice, boicon și Comisia Europeană sau Uniunea Europeană, de exemplu. A, deci lupte în instanță pentru utilizarea acestor brevete și dacă se justifică sau nu utilizarea lor. Există lupte între Apple și Qualcomm, de exemplu. Deci, când vorbești de 5G, vorbești de o luptă a brevetelor și dacă te uiți atent pentru a vedea cine are de câștigat și de pierdut la nivel global, vedem că noi nu vom fi cei care pierd. Ericsson este pe locul 5 sau 6 în ceea ce privește brevetele acordate, americane undeva la mijloc, Samsung e și el undeva pe listă, pentru că coreenii sunt foarte buni la gestionarea inovațiilor prin brevete. Și nu putem spune că Europa e codaș aici. O altă chestiune și sub, o altă întrebare și sub întrebare pe care n-am auzit-o aici, uh, elefantul din încăpere sau rinocerul, cum vrem să-l numim, uh, pe care nimeni nu vrea de fapt să-l numească, este legătura dintre această uh, tehnologie China și America. Huawei a fost menționat de mai multe ori. Am discutat acest lucru și răspunsul meu inițial, pe care Colin, în uh, înțelepciunea sa, l-a respins, a fost că n-ar trebui să mă pronunț. Dar totuși o să mă pronunț, o să mă pronunț dat fiindcă el dorește acest lucru. Practic nu ne uităm la compania propriu-zisă, ci la guvernul din spatele companiei. Lucru valabil și pentru americani și pentru chinezi. Acesta este un aspect politic foarte important. Deci ideea este în ce guvern alegem să avem încredere. Dacă n-ai încredere în niciunul, alegi tehnologie europeană, pentru că avem încredere în guvernele europene mai mult. Din păcate, ce se întâmplă în țara mea, azi, mâine, va avea un impact asupra acestui lucru, pentru că avem o serie de tehnologii și am dat destul de mult, dar avem nevoie de fonduri europene în acest sens. Asta e adevărul. Deci sperăm că votul să aibă un rezultat cât de cât rezonabil. Bun. Ce spun este că uh, Europa nu e codașă, ba chiar uh, pionieră în anumite domenii ce trebuie să consolidăm este politica noastră industrială și activitatea de cercetare și dezvoltare și îmi cer scuze dacă n-am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumim foarte mult pentru participare și prezentare. Dragi colegi, la intrarea în sală veți putea găsi raportul, o analiză a situației actuale. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Okay. Now we move to the next point of our agenda. An exchange of... Bun, următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu generalul Pache. referitor la Horizon Europe. Îl invităm pe domnul Pache să ni se alăture. Okay, let's start the discussion. So as I said, uh... Bun, începem discuția. Cum am spus, vom discuta cu directorul general Jean-Éric Paquet despre procesul de planificare strategică pentru Horizon Europe. Mulțumesc, domnule director general, pentru prezență. Vrem să discutăm acest proces al planificării strategice. Am avut rapoarte ale domnului Eller și domnului Nica în comisia noastră pe acest subiect. Horizon Europe pentru noi se numără printre cele mai importante programe de finanțare europene și întotdeauna suntem foarte interesați de nivelul de ambiții pentru acest program și din perspectiva întinderii, bugetului, rapidității cu care este implementat. De aceea am ajuns la un acord parțial pe Horizon Europe înainte de pauza electorală, care prevede garantarea unor schimburi Uh, detaliate între Comisie și Parlament cu privire la acest proces de planificare strategică și de aceea v-am invitat de îndată să, ni, să veniți alături de noi și să ne faceți o prezentare. Vă dau acum cuvântul pentru a ne vorbi despre ultimele acțiuni ale Comisiei de după pauza electorală, iar apoi colegii vor putea să vă pună întrebări și să solicite clarificări. Începem deci prin a vă da cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. E un privilegiu și o onoare să fiu în fața comisiei dumneavoastră uh, în numele lui Carlos Poedaș, care cu mare plăcere ar fi vrut să fie astăzi aici. O să încep prin a spune că suntem recunoscători pentru cooperarea remarcabilă între instituții care uh, a permis acest acord politic pentru Horizon Europe sub conducerea colegilor Nica și Eller și cu sprijinul multora dintre dumneavoastră din ITRE. Este foarte important pentru că Comunitățile științifice din Europa așteptau acest lucru, toți factorii interesați și pregătirea Horizon Europe care subiectul uh, anunțat de doamna președinte astăzi necesită pregătiri diferite față de uh, procedurile pentru programul Orizont 2020 și deci ne oferă instituțiilor și tuturor celor implicați timp suficient să ne pregătim pentru implementarea programului, un program care este foarte ambițios, atât în propunerea comisiei, cât și în acord și sperăm că și bugetul va fi pe măsură și Parlamentul știu că are o abordare chiar mai ambițioasă decât cea a Comisiei. Nu o să vă dau detalii despre program, chiar dacă știu că e un text nou pentru unii dintre dumneavoastră, dar nu asta este subiectul discuțiilor noastre de astăzi. Însă, doamnă președintă, cu mare plăcere uh, stăm la dispoziția membrilor interesați să organizăm o sesiune de lucru pentru a discuta textul, poate alături de Cristian și de domnul Danica, pentru că textul juridic, textul de bază este într-adevăr ambițios, pe alocuri poate un pic prea complicat, uh, dar dacă începem cu o discuție referitoare la planificarea strategică, cred că o să vă puteți face o idee generală referitoare la cum se fac acordurile între instituții și ce s-a întâmplat până acum, din aprilie. Am început, între timp, pregătirea pentru Orizont Europa și ne-am ocupat în special de elaborarea planului strategic, un nou pas în cadrul Orizont Europa, între structura juridică și programele de lucru. Programul Orizont 2020 nu are un plan strategic, și datorită faptului că programul este deja suficient de detaliat și, prin urmare, la momentul respectiv, în 2014, am trecut de la textul de bază direct la programele de lucru care au permis uh, să se facă cereri de oferte și să se primească oferte uh, pentru finanțare. Alegerea colegiuitorilor în Orizont uh, Europa este un text juridic, un text de bază mai deschis care vizează să permită efectuarea de activități de cercetare și inovații într-un mod, să-i spunem, mai puțin fragmentat, transversal și orizontal. Deci textul de bază este mai flexibil și de aceea necesită uh, documente adiționale. Și aici ajungem deci la planificarea strategică, o etapă în derulare în prezent și Doamna președintă, Comisia și Parlamentul au stabilit că trebuie să aibă un dialog uh, foarte strâns pentru elaborarea acestui plan strategic. Plan care este deja în prima fază. Avem un prim proiect de plan, a fost disponibil spre consultare înainte de vacanța de vară, a fost uh, transmis de altfel secretariatului ITRE și știu că membrii au putut să-l consulte dacă au dorit. Consultarea este în continuare deschisă până pe 8 septembrie și la finele lui septembrie, pe 24, 25, 26 septembrie, vom organiza zilele cercetării și inovării în Bruxelles de altfel, mulți dintre dumneavoastră participă și mă bucur pentru prezența dumneavoastră pentru a discuta aceste planuri strategice. Acestea vor fi discutate împreună cu reprezentanții statelor membre, cu cei ai Parlamentului European, dar, desigur, trebuie să fie discutată în detaliu și cu toți uh, partenerii noștri vizați din Uniunea Europeană. Aceste zile dedicate cercetării și inovării sunt menite să permită uh, experților de la Comisia Europeană și administrațiilor naționale să discute cu toate părțile interesate acoperite de programul Orizontul Europa uh, pentru a stabili cu precizie și în mod adecvat prioritățile acestui program. Deci este important ca prioritățile uh, să fie discutată cu toată lumea, inclusiv cu colegiuitorii și cu toate părțile interesate. Acest lucru se va întâmpla cu ocazia celor uh, trei zile dedicate cercetării și inovării. Este un eveniment uh, pe care nu l-am uh, organizat în trecut. În trecut discutam cu părțile interesate prin intermediul grupurilor de experți. De această dată am decis să nu mai lucrăm pornind de la um, aceste grupuri de experți, ci să avem un proces de deschidere mult mai uh, transversal și am fost într-adevăr copleșiți de răspunsurile pe care le-am uh, primit. Mii de părți interesate și-au manifestat interesul de a discuta cu noi, tocmai pentru a uh, planifica așa cum trebuie partea strategică care acoperă primii 3-4 ani ai acestui program. Va, această planificare strategică va fi actualizată ulterior nu ne dorim uh, prezentarea tuturor detaliilor, însă ne dorim conectarea tuturor obiectivelor, priorităților acestui program de uh, politicile, de obiectivele de, de politică uh, europeană. Astfel, ne vom axa mai mult pe impact și nu pe modalitățile detaliate de a atinge aceste obiective, pentru că dorim să conferim un grad maxim de flexibilitate cercetătorilor, IMM-urilor, pentru ca aceștia să ne poată spune care sunt uh, soluțiile considerate de ei uh, necesare pentru atingerea obiectivelor uh, trasate la nivel politic. După aceste zile dedicate cercetării și inovării, vom actualiza documentul și pe parcursul anului 20 acesta va fi oficializat sub forma unui act de punere în aplicare, ceea ce va permite adoptarea programului de lucru respectând uh, procedura uh, comitologiei. Acest plan strategic ne va permite să avansăm în legătură cu două misiuni importante, două aspecte importante ale acestui program, misiunea acestuia și uh, simplificarea parteneriatelor uh, de cercetare și inovare. Ambele fac parte din planificarea strategică în document. Ambele sunt legate de restul uh, eforturilor de cercetare pentru a ne asigura că misiuni, misiunile și parteneriatele Uh, susțin obiectivul general cadru al programului. În legătură cu aceste două aspecte, uh, domnul președinte, cred că știți că în data de 30 de iulie au fost numiți 5 membri în board care susțin uh, identificarea acestor misiuni. Avem una în ceea ce privește ape curate și oceane durabile, una privind cancerul, privind solurile sănătoase și alimente, apoi una privind orașe neutre din punct de vedere al emisiilor de, emisiilor de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice. Acestea sunt misiunile convenite de uh, colegiuitori, reprezintă un aspect nou al uh, acestui program și o ambiție a lui Carlos Medas, a comisarului de resort, și au două obiective. În primul rând, să ne asigurăm că există un proces deschis și o dezbatere care să permită mm, reconectarea cetățenilor de domeniul cercetării și inovării. Deci cu aceste misiuni putem merge peste tot în statele membre, putem discuta și cu membrii Parlamentului European și aceste misiuni vor mm, fi percepute ca susținând uh, Uh, cercetarea și inovarea în aceste domenii atât de importante, domenii concrete și pentru cetățenii europeni. Aceasta este dimensiunea politică a acestor misiuni. A doua dimensiune se referă la legarea domeniului științific de uh, obiectivele, uh, rezultatele politicilor publice. O misiune este importantă din punctul de vedere al organizării unor rezultate concrete, astfel încât acestea să susțină rezultate uh, importante din punct de vedere concret la nivelul societății. Dacă este să luăm un exemplu, cancerul, un profesor din țările de jos mm, mi-a spus, da, într-adevăr, o Uh, publicație științifică nu tratează un pacient care are cancer, ci uh, medicii, un spital și așa mai departe fac acest lucru. Și despre acest lucru este vorba în aceste misiuni. Să găsim nivelul de ambiție necesar, nu știu, uh, care va fi obiectivul uh, și rezultatul trasat pentru misiunea dedicată cancerului. Dar la începutul anului viitor vor apărea vor apărea aceste obiective ale misiunilor și va trebui să lucrăm apoi la um, agenda științifică care să susțină obiectivul uh, respectiv și apoi să apară și uh, politicile publice necesare, astfel încât impactul să devină unul concret. Deci, astfel mm, recreăm legătura cu cetățenii, printre altele. Deci, orizontul uh, Europa va fi foarte important din punct de vedere al finanțării europene și misiunile vor fi foarte interesante, astfel încât vor atrage resurse financiare din partea statelor membre, din partea uh, industriei, astfel încât uh, impactul acestor misiuni să depășească cadrul Orizont Europa 2020. Apoi, parteneriatele sunt importante pentru colegiuitori, pentru că uh, Comisia a propus crearea unor parteneriate instituționale și în temeiul celor două articole relevante lucrăm la uh, modul în care vor, vor uh, fi creonate aceste parteneri, uh, parteneriate. Am pus la dispoziție și evaluarea impactului. Primele idei privind aceste parteneriate a fost publicată pe pagina de internet a Comisiei în data de 30 iulie, deci procesul de consultare este în uh, desfășurare, așa cum se întâmplă de fiecare dată, este nevoie de o evaluare a impactului și vom discuta în mod uh, extins cu părțile interesate procesul de consultare publică demarând în uh, această toamnă și continuând în anul 2020. Știți că sunt uh, numeroase parteneriate identificate și în documentul privind uh, planificarea strategică, care iau o formă instituțională și activitatea este în desfășurare. Pentru a nu mă lungi prea mult, aș dori să revin la modalitățile de a conlucra cu dumneavoastră din punctul de vedere al așteptărilor și declarațiilor. A avut loc un uh, schimb de scrisori între um, predecesorul dumneavoastră, domnul uh, Buzek și comisarul Mödas despre modalitatea de lucru. Lucrăm de asemenea și la acordul instituțional privind o mai bună legiferare care reprezintă cadrul general, însă, în plus, comisarul și personalul său sunt angajați să lucreze îndeaproape cu membrii Comisiei ICRE pentru a ne asigura că obținem o, ajungem la o planificare strategică adecvată. Este un exercițiu foarte complicat cu caracter transversal, acoperind diferite domenii și ne, tocmai de aceea contribuțiile Parlamentului European și eurodeputaților vor fi extrem de importante. Deci, documentele sunt transmise Comisiei ITRE, așa cum sunt transmise și statelor membre, pe măsură ce lucrăm la acest plan strategic. Ați primit deja documente deja înaintea pauzei de vară și, doamnă președinte, suntem dispuși să uh, fim prezenți la orice reuniune la care ne invitați pentru a avea o discuție pe fond, pe conținut. Uh, în mandatul anterior a existat și un uh, grup de lucru și dacă Parlamentul European își dorește păstrarea acestui uh, uh, format, suntem dispuși să participăm în continuare la un asemenea grup de lucru pentru a ne asigura că um, angajații, personalul uh, eurodeputaților um, este bine, este bine informat și putem organiza și reuniuni cu asistenți și așa mai departe, cu consilieri, cu experții parlamentari. În plus, am menționat deja la sfârșitul lunii septembrie acest eveniment, Zilele Inovării și Cercetării. Unii dintre dumneavoastră participați deja la acest eveniment și sper că veți da eh, curs și invitației care v-a fost adresată deja dinaintea pauzei de vară de a participa la cocktailul uh, din data de 24, astfel încât să demarăm uh, acest angajament uh, necesar cu Parlamentul European, astfel încât planul strategic să meargă înainte să fie pregătit pentru anul viitor. Doamnă președintă, nu m-am uh, referit la Centrul European de Cercetare, de Inovare, care fac parte din uh, programul de pregătire și, um, eventual, răspunzând la întrebări, mă voi referi și la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general. Dragi colegi, aș dori să vă rog să respectați uh, timpul alocat pentru că avem o întârziere. O să dau cuvântul în primul rând raportorilor domnul Nica și domnul Eller, însă domnul Eller este înlocuit de doamna Carvaio, după care va veni rândul coordonatorilor. Deci nu știu dacă uh, domnul uh, Nica nu dorește să profite de timpul pe care îl are la dispoziție și în calitate de coordonator. Și apoi coordonatorii sau cei care îi înlocuiesc vor avea și posibilitatea să adreseze anumite întrebări după care va exista și posibilitatea unor intervenții spontane din uh, partea colegilor. Deci, domnule Nic, aveți la dispoziție șase minute. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domn președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezență, pentru prezentarea cuprinzătoare și aș dori de la bun început să Vă mulțumesc pentru seriile plăcute pe care le-am, uh, petre- pe care le-am uh, avut împreună și cu raportorii din umbră și să vă mulțumesc pentru un rezultat foarte bun. A fost o mare plăcere să lucrez împreună cu Comisia. Mai puțin a fost mai dificil să lucrăm cu Consiliul, însă până la urmă contează rezultatele obținute și noi eurodeputații din toate grupurile politice, politice ale Parlamentului European am fost mulțumiți de faptul că părerile, vocile părților interesate, a universităților și până la urmă rezultatul final este important și acesta este unul foarte bun și pentru acest lucru uh, vă mulțumesc, vă mulțumesc și numele colegilor, mulți dintre aceștia uh, fac parte și din noul Parlament și ar dori să continue la finalizarea raportului privind uh, Orizontul Europa. Este un program extrem de important și înțelegem prea bine care sunt așteptările contribuțiile din partea tuturor părților interesate. Deci vă reiterez uh, mulțumirile mele. Vă mulțumesc pentru că ați lucrat pe parcursul verii, ați reușit să să terminați multe părți din uh, misiuni, din planificarea strategică și uh, sperăm că dumneavoastră, echipa dumneavoastră, comisarul Moedas, ne veți sprijini în uh, angajamentul pe care îl avem de 125 de miliarde de dolari și trebuie să încheiem chestiunile delicate privind cooperarea internațională, ținând cont de contextul Brexitului și de sinergiile necesare. Sperăm că nu se va ajunge niciodată la Brexit, dar nu, nu putem ști ce se va întâmpla. Aș avea um, câteva întrebări pentru dumneavoastră, domnule director general. Cum își organizează Comisia activitatea când vine vorba de CFM și mult mai specific? Care este uh, calendarul precis pentru misiuni și pentru uh, parteneriate? și dacă ați putea să uh, ne dați mai multe informații privind procesul uh, care vizează parteneriatele. O altă întrebare. Oare Comisia se ocupă în mod specific de chestiunea sinergiilor, de exemplu. Și mi aduc aminte de faptul că un punct major discutat a fost să demarăm acest proces menit să ducă la organizarea mai bună a orizont uh, acestui program. Și ne aducem aminte că în statele membre se spunea că foarte mulți potențial benefici, beneficiari nu știau cum pot uh, participa la acest program și la momentul uh, respectiv am spus că s-a spus că comisia ar fi dispusă să organize, să oferă o asistență tehnică, să organizeze mm, seminarii, astfel încât toată lumea să știe cum să mm, Um, aplice, care vor fi noile condiții, uh, care, vor, care, dacă, care va fi o procedură accelerată. Uh, deci Există multe elemente noi în acest program și am spus că nu este vorba de diferența între vestul și estul Europei. Vă aduceți aminte, eu m-am întâlnit cu profesori de aici din Bruxelles care mi-au spus că nu știu cum să uh, acceseze aceste fonduri în domeniul sănătății, de exemplu. Deci, aș dori să mă întreb dacă Um, intenționați să implicați uh, DG Research în organizarea unor asemenea conferințe sau cum considerați că ar trebui să lucrăm uh, mai bine împreună pentru a ne asigura că toți potențialii beneficiari uh, vor cunoaște mai bine posibilitățile aduse de Orizont Europa. Și un ultim comentariu. Mi-aduc aminte de formularea din programul Horizon Europe în care se spune că va, va exista un schimb de informații extins între Comisia Europeană și Parlamentul European. Parlamentul European este pregătit să participe la un asemenea schimb de opinii um, extins. Cum considerați că ar trebui să se desfășoare acest proces de schimb de opinii? Cum ne asigurăm că Parlamentul European va fi mai bine implicat în procesul de, de definitivare a etapelor ulterioare ale acestui program. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Carvaio, înlocuindu-l pe domnul Eller. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, domnule Pache, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru cooperarea uh, pe care am avut-o până acum. Vă felicit pentru Um, activitatea um, excelentă pe care ați avut-o împreună cu um, domnul comisar Moedas pe marginea uh, programului Orizont Europa și vă puteți uh, bizui pe noi că vă vom sprijini pentru încheierea acestui uh, dosar. Aș avea, în primul rând, câteva întrebări în numele raportorului, în numele domnului Eller, când vine vorba, în mod specific, de rolul raportorilor. O chestiune a fost menționată deja de domnul Nica. Este vorba de pregătirea uh, planului strategic. În uh, legislația privind acest program se precizează cu toată claritatea că va fi asigurat un schimb de opinii extins între Comisia Europeană și Parlamentul European și deci, există un proces definit din acest punct uh, de vedere cu, în relațiile cu statele membre, însă nu este foarte clar uh, procesul care va fi respectat în relațiile cu Parlamentul European. În prezentarea dumneavoastră ați menționat uh, diferite modalități de a participa la zilele dedicate uh, inovării și cercetării, însă Parlamentul nu este o parte interesată, este o instituție europeană, este un colegiuitor, deci ne-am dori să vedem în termeni concreți cum va arăta, cum se va desfășura acest schimb de opinii între Comisia Europeană și Parlamentul European. A doua întrebare uh, se referă la proiectul pilot privind uh, spațiul de cooperare muzeală, un Uh, proiect uh, pilot convenit în urma uh, trialogului privind programul Orizont Europa, sprijinit de toate grupurile politice și um, această idee a făcut parte din acordul final și a fost inclus ca sub forma unui amendament, ca un proiect pilot cosemnat de domnul Eller și domnul Nica și uh, serviciile dumneavoastră au clasificat acest proiect uh, la categoria C, ceea ce mm, îngreunează lucrurile din punct de vedere concret, pentru că menționarea sa în, regula, în regulament este un lucru, însă trebuie să înceapă și pregătirile concrete. Este un lucru foarte important pentru Parlamentul European. Deci, am dorit să aflăm detalii din partea noastră de ce s-a recurs la această clasificare. Și acum, în calitate de coordonator, aș dori să vă adresez um, trei întrebări. Prima se referă la cadrul financiar multianual. Știți prea bine că ne dorim un cadru financiar multianual ambițios pentru acest lucru, trebuie să-l pregătim bine, să discutăm cu statele membre, cu toate părțile interesate. Este un proces lung de, pregăti- de pregătire și v-aș întreba ce faceți dumneavoastră și, în general, Comisia Europeană pentru a vă asigura că rezultatul final va fi unul bun? Și, în general, pentru a garanta o finanțare uh, adecvată cercetării trebuie ca nu doar uh, orizontul Europa să fie bine uh, uh, finanțat, dar în general cercetarea în cadrul financiar multianual să se bucură de finanțarea necesară și să existe adevărate sinergii. Nu este suficient să spunem că susținem Uh, sinergiile, ci uh, regulamentele, act- uh, diferitele proceduri respectate de mm, directoratele generale diferite din Comisia Europeană trebuie să fie aliniate. Deci cum avansați din acest punct de vedere? A doua întrebare se referă tot la planul strategic, însă în termeni mai concreți. Faptul că cerem un rol important pentru Parlamentul European nu se referă la ambițiile noastre individuale, ci se referă la modalitatea de a implica uh, Europa, pentru că Parlamentul European este o instituție uh, europeană care reprezintă întreaga Europa. Uh, cetățenii sunt implicați prin intermediul Parlamentului European și acest lucru este foarte important și va fi uh, Uh, foarte important în momentul în care vor fi uh, definite uh, parteneriatele, pentru că așa ne vom asigura că toate aceste instrumente sunt transparente și că nu extind și mai mult lacunele care există în Europa din punctul de vedere al inovării sociale. Acest program, din păcate, nu captează toate excelențele care există în acest moment în, în Europa. Și ne temem că modul în care sunt definite misiunile, uh, parteneriatele, mm, dintr-un, anum, dintr-un anumit punct de vedere, privilegiază părțile interes, interesate care uh, sunt mai prezente la, la Bruxelles. Este bine că acestea discută cu dumneavoastră, însă trebuie să mergem mai departe, să îi să ajungem și la părțile interesate mai îndepărtate de Bruxelles. Acesta este unul din motivele pentru care dorim să ne implicăm mai mult, să ne asigurăm că programele vor fi deschise, vor fi transparente și vor acoperi această lacună, nu o vor lărgi și mai mult. Și în uh, ultima chestiune, Institutul de Inovare și Cercetare. Uh, aceste două aspecte vor fi foarte pozitive și care vor fi relațiile între cele două institute. Știți că le-am sprijinit uh, pe ambele și dorim ca ele să funcționeze și mai bine. Vă mulțumesc. Madame... Uh, mulțumesc. Dona Dlabaiova are cuvântul. Două minute. Vă mulțumesc, domnule director general, pentru intervenția dumneavoastră și bun venit la noua comisie ITRE. În anul acesta v-ați, ați aflat deja din timpul negocierilor că Renew Europe sprijină foarte mult Horizon Europe. Știm că este greu de găsit un echilibru pentru că se referă la uh, Uh, crearea de noi piețe, sprijinirea IMM-urilor, resursa umană, cercetări uh, în domenii sensibile, uh, quantum computing și așa mai departe. Deci îmi dau seama că este greu pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră. Ne așteaptă eforturi importante în materie de buget, sinergii cu alte programe. Aș dori să subliniez chiar acest lucru pentru că sinergiile sunt extrem de importante. Și, firește, participarea din partea țărilor terțe și acest lucru trebuie să fie rezolvat această uh, temă este relevantă pentru grupul meu, pentru că avem mulți eurodeputați din Regatul Unit și vrem să ne asigurăm că Regatul Unit va participa în viitor la Horizon Europe. Așadar, dorim să aflăm ce fel de scenarii, pentru ce fel de scenarii vă pregătiți. Domnul Nica a spus deja că există această problemă a planificării strategice. Eu doresc să subliniez nevoia pentru o implicare extinsă a Parlamentului în planificarea strategică. Eu sper că vă veți ține de cuvânt și că vă vom vedea aici la Parlament în lunile care urmează în mod regulat. În ultimul rând, doresc și ne doresc să ne găsim un comisar la fel de entuziast ca și domnul Moedaș um, pentru cercetare și dezvoltare și inovare, încerc cer scuze. De asemenea, s-a vorbit deja despre portofoliul um, EIT. Considerați că acesta trebuie să fie adăugat în portofoliul comisarului uh, care conduce direcția dumneavoastră? Care este părerea pe care o aveți. Mulțumesc! Doamna Dowling. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că ați venit la Parlament și la Comisia ITRE astăzi, domnule Pache. E foarte bine că implementarea programului Horizon Europe a început deja și acum discutăm progresul în materie de planificare strategică. Societățile noastre se confruntă cu provocări imense și cercetarea și inovarea uh, vor avea un rol important în rezolvarea lor. Mă gândesc firește la schimbările climatice, dar și la uh, lupta împotriva inegalității sociale și menținerea competitivității europene. Deci trebuie să ne asigurăm că Horizon Europe va, se va axa pe aceste obiective, probleme care pot să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor noștri și, noștri și care contează cel mai mult pentru viitorul nostru. În această privință, după cum au spus deja și colegii, aș dori să subliniez importanța implicării Parlamentului European în procesul de planificare structurală. După cum au spus mulți colegi astăzi și înainte către comisie, Parlamentul trebuie să aibă un uh, rol foarte influent, nu doar în dialog și comunicare, ci și în conturarea planurilor strategice. Trebuie să fim menținuți la curent și implicați în, uh, în schimburile de opinii pe această chestiune. Astfel putem să ne asigurăm că cetățenii europeni participă la conturarea priorităților Orizont Europa. Cercetarea și inovarea trebuie să îmbunătățească viețile de zi cu zi ale europenilor și printr-un schimb structural cu Parlamentul putem să asigurăm tocmai acest lucru. Apoi, cum se va asigura Comisia că Parlamentul este angrenat într-un uh, dialog uh, regulat și continuu pentru formarea acestor priorități? În mod foarte important aș dori să întreb uh, despre includerea dimensiunii climatice. Programul actual Orizont 2020 o să rateze uh, ținta de uh, cheltuieli în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Ce dorește să facă Comisia pentru a ne asigura că aceste, uh, această țintă de 35% va fi, va fi respectată în următorul program? Mulțumesc, domnul Borchia. Or, uh, replacing him? Sau cine îl înlocuiește pe domnul Borchia? Nu, atunci domnul Krasnodevski. Shadow Rapporteur will speak. Mr. Tosanovski, two minutes. Domnul Tosanovski, două minute. Mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă. Cred că e cel mai bine. Jako stínový zpravodaj jsem měl příležitost se podílet na vyjednávání o Horizonu Europa, nebylo to... În calitate de raportor din umbră am avut ocazia de a participa la discuțiile în ceea ce privește Orizont Europa și e foarte complicat. Cu ajutorul colegilor Nica și Eiler am reușit să obținem trimiterea la tehnologii cu emisii scăzute în clusterul pentru energie pentru a revitaliza regiunile uh, miniere, carbonifere. Așadar, în planificările dumneavoastră strategice, în ce măsură doriți să vă concentrați pe aceste vechi regiuni miniere, mai ales având în vedere această economie propusă, neutră din punct de vedere al carbonului, al emisiilor de carbon pentru că este o temă foarte importantă. În uh, pachetul pentru energie se va pune foarte multă presiune în întreaga Europa și cred că cercetarea, dezvoltarea și inovarea trebuie să joace un rol foarte important în această privință. De aceea am dorit să includem această temă în Orizont Europa și prețuiesc foarte mult cooperarea pe care am început-o acum în Orizont Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Matias, două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aici sunt, vă fac cu mâna. Bun venit! Câțiva dintre negociatorii programului sunt aici, suntem aici. Câteva dintre întrebările mele au fost preluate de colegi, dar mai am una legată de planurile strategice pentru implementarea Orizont Europa. Mai exact, o preocupare constantă de aici, de la noi, care a pornit în programele cadru dinainte, adică nivelurile de participare care variază foarte mult între statele membre. Nu doar în ceea ce privește resursele pentru cercetare și dezvoltare, dar și participarea la crearea și implementarea programelor. Suntem la etapa de consultare acum. Se va încheia această etapă în curând, în 8 septembrie. Așa că aș dori să vă întreb ce ați făcut sau ce s-a făcut pentru acest uh, proces și pentru Orizont 2020 pentru a încerca să corectăm câteva dintre problemele pe care le-am văzut în programele anterioare. Avem o participare mai egală între uh, statele membre, între diversi actori interesanți, interesați ce face Comisia pentru a se asigura că putem garanta egalitatea? Cum putem să implicăm cetățenii de rând în aceste programe? Dorim un program cu mai multă egalitate, care să implice țările și instituțiile de acolo, astfel, pentru a, pentru, astfel încât să răspundem mai bine la problemele uh, de pe teren. S-a inclus acest lucru în consultări sau ați păstrat sistemul limitat pe care îl aveam înainte? Sau aveți idei cu privire la felul în care putem avea o participare mai egală și mai publică? Mulțumesc! Stimați colegi, mă îndrept către voi acum. Domnule Buzec, dacă doriți, aveți un minut. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule director general, pentru prezentarea dumneavoastră și felicitări dumneavoastră și domnului comisar și raportorilor noștri și președinției române, pentru că am putut să terminăm acest acord, să finalizăm acordul înainte de alegeri. EIT, Institutul European de uh, Inovare și Tehnologie, a, uh, a cooperat pentru a cooperat în acest program pentru prima dată. Cred că este ceva care ar putea să consolideze această instituție sau ar putea să o șubrezească. După cum a spus colega mea, este vorba și de concurență în inovare, deci cred că este foarte important uh, să fie preluat acest institut, pentru că acum este uh, responsabilitatea Comisarului pentru Cercetare, nu ca înainte. Deci noi sperăm să funcționeze și mai bine în cadrul Orizont Europa. În al doilea rând, în ceea ce privește lărgirea participării, uh, EIT a fost foarte activ în Europa Centrală și de Est, în Irlanda, în Portugalia. Deci ne-a ajutat foarte mult la amplificarea participării. Deci e important să monitorizăm cum a funcționat această procedură, pentru că rezultatul a fost foarte important. În al treilea rând, procedurile din cadrul pilonului 2, apelurile pentru acestea. Noi am dorit ca Parlamentul European să ne implicăm în anumite propuneri. Pentru că noi ne întâlnim cu institutele și instituțiile de cercetare din regiunile noastre, din țările noastre, deci uneori avem mai multe informații pe anumite domenii. De, uneori mai multe decât Comisia Europeană. Deci am putea să influențăm uh, procesul și cred că uh, vreau să vă întreb dacă întrevedeți posibilitatea acestei implicări, mai ales în ceea ce privește cărbunele.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 vreau să numesc titlurile anumitor subiecte sau pe scurt anumite subiecte menționate de colegi pentru a sublinia interesul general. Colegul Nica și alții reprezentanți ai grupurilor au spus. Raportul cu Parlamentul, pentru că și la misiunile de dezvoltare cred că putem să fim un reflector al interesului public general, dat fiind că Ați menționat posibilitatea utilizării rezultatelor pentru a ne îmbunătăți viața, pentru că asta urmărim, economia și îmbunătățirea vieții, deci subiectul sinergiei. Există multe resurse în programul de dezvoltare regional care sunt dedicate cercetării și dezvoltării, dar sunt folosite pentru altceva. Trebuie să corectăm acest lucru și să le spunem regiunilor și statelor membre cum să facă acest lucru, pentru că dacă nu, se creează o mare confuzie. Și eu știu că nu mai am timp și vreau să mă refer și la Consiliul European al Inovării, pentru că a spus că putem vorbi și despre asta. Sunt preocupată, sau mai bine zis, sunt atentă la modul în care vor fi utilizate instrumentele financiare. Capitalul public trebuie să participe la stimularea capitalului privat, dar poate că n-ar trebui să le expunem excesiv acest capital public fondurile publice. Deci trebuie să găsim noi modalități de finanțare pentru a duce la noi realități uh, după rezultatele din cercetare, care să devină produse ale companiilor puse pe piață. Dar există o linie de demarcare foarte uh, sensibilă, să spunem, și cred că e un domeniu important pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Grudler! Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule director general, mulțumim pentru prezentare. Am o întrebare legată de spațiu. În 28 mai, Consiliul European a dorit să întărească rolul Uniunii Europene ca actor global în domeniul spațial, a dorit să promoveze cooperarea internațională în domeniul spațial și să exploreze, să facă din spațiu un catalizator al unei economie, economie europene mai competitive. Puteți să ne spuneți în Orizont Europa, puteți să ne spuneți care sunt prioritățile din domeniul spațial, care ar fi bugetul dedicat tehnologiei spațiale, pentru că ați spus că exist, e clar că există nevoi urgente uh, de investiții în industria europeană și dacă puteți să ne spuneți care ar fi metodele de aplicare uh, mai ales că suntem cu toții convinși de interesul strategic pe care îl are spațiul în viitorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Arimo? Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Pache pentru prezentare. Ați spus că cercetarea științifică trebuie um, să să aibă un impact mai mare în uh, societate. Este un lucru important și sunt și eu de, uh, de acord că trebuie să investim mai mult în, în uh, general în cercetare și ca aceste investiții să fie mai bine coordonate cu ce se întâmplă în programul uh, Orizont. Eu uh, mă, ocup și, mă ocup și de regulamentul Interorg, unde uh, în ultimii ani am discutat foarte mult de așa numita componentă 5. Este vorba de un fond care ar permite tocmai ca un produs uh, nou descoperit să poată să ajungă mai ușor pe piață. Și aș avea o întrebare simplă pentru dumneavoastră. Există un rol de coordonare a celor care se ocupă de programul Orizont în acest nou fond? Face acest lucru parte din planificarea strategică? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Doamna Weiss. Sau nu, domnul Marinescu. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Pache, există liste diferite de parteneriate. Știți că mă interesează foarte mult subiectul. Acestea circulă în număr foarte mare. Aș dori să știu, în primul rând, dacă aveți criterii, reguli pentru a decide uh, cine va fi în aceste parteneriate și, și ce se va întâmpla cu JTI în mm, domeniul spațial. Va fi un parteneriat sau nu? Mulțumesc, domnule Krasnodebski. Domnul Marinescu a pus deja întrebarea mea și eu aș dori să întreb cum ați ajuns la listă ca model pentru aceste parteneriate și uh, dacă ați putea să ne spuneți câte ceva despre finanțarea parteneriatelor. Domnul Iabs. Mulțumesc, domnule Pache. Această nouă formă de implicare a părților interesate în planificarea strategică este foarte interesată, este vor, interesantă, e un uh, Um, e o miză foarte mare. La urmă urmei e vorba despre inovare globală, despre competitivitatea europeană în domeniu. Acum însă am două întrebări mai precise în ceea ce privește planurile strategice, planificarea strategică. În ce măsură mobilitatea personalului din cercetare și capitalul uman din domeniul cercetării și inovării joacă un rol aici? Pentru că, după părerea mea, se pune problema de durabilitate a uh, sistemului de cercetare și uh, inovare din Europa, având în perspectivă viitorul, pentru că noi concurăm și intern și între statele membre și cu China și cu Statele Unite și alți actori globali. În al doilea rând, și la Consiliu s-a menționat această dihotomie între coeziune și Orizont Europa să urmărim firul banilor, adică. Această dihotomie, după părerea mea, nu este foarte productivă. S-a vorbit despre extinderea participării, este vorba despre 3,3% dintr-un anumit pilon și cu o lărgire așa de mare e greu să știi unde se duc banii. Și care este părerea Comisiei și a dumneavoastră cu privire la sinergiile posibile cu fondurile de coeziune între fondurile de coeziune și uh, fondurile din Orizont Europa. Am auzit dezbateri cu privire la criteriile de raportare și raportarea în ce privește munca de cercetare. Există puncte de contact naționale și va fi consolidat rolul lor. Aș dori să aflu care este preferința comisiei. Mulțumesc! Îmi datorați un minut, să știți. Mai avem doi vorbitori. Doamna Bunting și apoi doamna Ceh și ne oprim. Și apoi doamna Galvez. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general, că ați uh, venit aici astăzi. Mă impresionează ambiția propunerilor dumneavoastră și este binevenit faptul că această cercetare va duce la politici bazate pe dovezi, un lucru pozitiv pentru întreaga Uniune și pentru Parlament. Eu sunt liberal-democrată și am venit aici ca să fac campanie împotriva Brexitului, așa că pe asta se vor concentra uh, întrebările mele. Domnul Carlos Moedas a spus recent că până la sfârșitul negocierilor, Regatul Unit va rămâne membru al Uniunii Europene și are toate drepturile și obligațiile aferente, inclusiv participarea la programe precum Orizont 2020 spune vorbitoarea. Și este critic, de o importanță esențială acest lucru, pentru că principalele universități britanice au un rol de lider în acest program și suma acordată este de 500 de milioane de euro. Nu pot să accept realitatea Brexitului. După părerea mea, nu este inevitabil. Dacă se întâmplă, deși nu accept asta, ce se va întâmpla cu aceste proiecte, ce se va întâmpla cu echipele care lucrează la ele. În al doilea rând, câteva apeluri sunt încă deschise. Puteți să confirmați că atâta vreme cât nu are loc Brexitul, solicitările din partea Regatului Unit sunt tratate ca și celelalte din celelalte țări. Ultima mea întrebare este mai generală. La o sesiune de informare cu privire la stocarea energiei, am fost oripilată să aflu că doar 3% din cercetările finanțate din Orizont 2020 au, au avut succes. Eu știu că cercetarea nu ar trebui să aibă succes de 100%, dar mie mi se pare că 3% e o cifră șocant de mică. Mi se pare că există aici un eșec din partea uh, cercetătorilor, dar și o monitorizare slabă. Deci, ce doriți să faceți dumneavoastră pentru a îmbunătăți succesul acestor proiecte? Doamna Ce. Um, uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă felicit pentru dedicarea față de lupta împotriva cancerului. Însă o strategie de succes trebuie să se bazeze pe adevărata putere politică a statelor membre. Eu vin din Ungaria, o țară în care uh, statisticile referitoare la cancer sunt uh, îngrijorătoare. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă intenționați să cooperați cu alte instrumente europene, de exemplu cu anumite instrumente pentru coeziune, pentru a putea uh, implementa rezultatele excepționale pe care le veți obține în domeniul cercetării și dacă accesul la îngrijiri pentru fiecare pacient european se numără printre prioritățile dumneavoastră. Mie mi-ar plăcea, mai ales în Ungaria. Doamna Galvez, în încheiere. First of all, thank you. Întâi de toate, mulțumim pentru prezență, felicitări. Cred că e o, o strategie excelentă pentru a fi adoptată. Ne bazăm pe uh, sinergii și pe echipe de multidisciplinare. Uh, Însă asta nu se întâmplă în toate statele membre, mai ales în ceea ce privește carierele profesionale. Multidisciplinaritatea penalizează promovarea chiar în anumite domenii și institute științifice. Acestea fiind spuse, Tot această abordare ar putea să accentueze inegalitățile în domeniul cercetării și dezvoltării între statele membre. Vreți să promovați, să impulsionați cumva statele să treacă la abordarea multidisciplinară pentru a beneficia de toate aceste elemente? Dacă nu, aceste inegalități ar putea să crească și mai mult pe viitor. Mulțumesc! V-am promis uh, întrebări foarte interesante și vedeți că ele au venit. Mulțumesc foarte mult, stimați membrii Parlamentului, pentru interesul de care ați dat dovadă și pentru întrebările multiple pe care le-ați pus, care reflectă interesul și angajamentul Comisiei dumneavoastră și confirmă nevoia unor interacțiuni regulate. Și încă o dată vreau să confirm, doamna Carvalho, Dan, Nica, că vă stăm la dispoziție, eu, echipele mele, nu vorbesc în numele următoarei comisii pentru cercetare și inovare, deși sunt sigur că aș putea, uh, când spun că vrem să avem un dialog ori de câte ori este considerat necesar, în, sub forma unor grupuri de lucru. Deci ideea este să vă confirm încă o dată deschiderea noastră totală a serviciilor comisiei suntem gata să vă ascultăm punctele de vedere astfel încât să putem folosi interacțiunile din statele membre, cunoștințele pentru a îmbunătăți planificarea strategică și în următoarele șase luni avem posibilitatea să facem acest lucru. Am spus de la început că instituțiile au adoptat acordul politic foarte repede și acum, deci, um, aceste lucruri pot fi făcute cum se cuvine. Au spus mulți dintre dumneavoastră că, într-adevăr, lucrurile nu sunt finalizate aici, au mai rămas multe dispoziții deschise care se discută între Consiliu și Parlament, în special uh, cooperarea internațională și sinergiile de asociere. Și sigur, chestiunea bugetară, bugetul global și distribuirea acestuia, o chestiune foarte esențială, deci mai sunt multe lucruri de făcut în următoarele luni. În mare măsură, asta ține și de evoluarea negocierilor CFM. Subiectul însă nu ține de mandatul meu, așa că aici nu o să mă pronunț, dar sunt într totul de acord că uh, E relevant să subliniem plus valoarea clară a Orizont Europa. Plus valoare care vine evident din dimensiunea europeană a cercetării, care este practic arhitectura acestui sistem, inclusiv în ceea ce privește știința internațională. Acest instrument permite cercetătorilor europeni și cercetătorilor din întreaga lume să vină în Europa pentru a face studii, argumente foarte importante și ce ar mai fi de spus și procesul de planificare strategică permite acest lucru, inclusiv prin misiuni și parteneriate, ar fi deci că cercetarea și inovarea sunt sprijinite în întreg programul și apoi oferă soluții concrete, tehnologie, inovații sociale, dovezi palpabile care sunt folosite în politici transversal uh, în domeniul climei, ecologic, tranziție economice, social, acestea fiind priorități pentru Parlamentul European și evident și pentru Comisie și pre- noua președintă a Comisiei, Van der Leyen. Deci, ideea este să avem un buget ambițios. Doamna Carvaio, domnul Danica, ați menționat sinergii. E adevărat că uh, Horizon Europe izolat nu acoperă tot ce ține. Este o componentă cheie la nivel global chiar, deci trebuie să ne mândrim și să fim ambițioși, dar trebuie să există coordonare cu ce se întâmplă la nivel național pentru că fondurile vin de la nivel național și sinergii la nivelul CFM-ului trebuie să fie activate, deci nu doar identificate, ci și activate. Fonduri regionale, conectarea Europei, toate programele din CFM. Trebuie să ne asigurăm că conectăm rezultatele activității de cercetare cu activitatea de implementare. Și când prioritizăm cercetarea, pornim de la o conversație întemeiată pentru a vedea cum CFM-ul este relevant pentru implementarea rezultatelor. Modul în care pregătim Horizon Europe este foarte diferit de cum am pregătit Orizont 2020 în comisie. Orizont 2020, care este un program foarte puternic, are mai multe subprograme. Ați spus uh, European Innovation, EIT, programul EIT, avem programe de mobilitate, energie, agricultură, care sunt în derulare în mai multe departamente ale Comisiei. Când am pregătit Horizon Europe în comisie, ne-am hotărât că nu vom organiza implementarea și bugetul conform după departamentele comisiei. Deci, nimeni nu se poate declara proprietarul acestui program DigiConnect, DigiAgri, DigiMove, DigiEnergy și chiar Digicercetare și Inorvale. Nimeni nu controlează o parte a bugetului și asta ne obligă și ne permite în același timp să colaborăm și să pregătim prioritățile viitoare împreună. E o abordare absolut diferită. Am schimbat total modul de abordare în ultimul an și are legătură cu sinergiile, pentru că permite discuții legate de Orizont de Europa, care conțin de la început cunoștințele dobândite în alte programe și ne permit să introducem în discuții Uh, provocările identificate în toate domeniile. Deci e un mod absolut nou de abordare la nivelul comisiei. Sper că se vede acest lucru în planul, strategic și asta vrem să realizăm și în uh, acest proces de coproiectare. Și aici, sigur, sinergiile sunt un element cheie. Și aș mai spune că sunt conștient de faptul că sinergiile țin de legislație și cred că am făcut lucrurile așa cum trebuie, dar sigur, trebuie să ne și asigurăm că totul este așa cum trebuie și partea de sinergii a Orizont Europa uh, încă mai trebuie să fie finalizată. Deocamdată se lucrează la nivel tehnic și regulamentele care trebuie să stea la bază uh, trebuie uh, ajustate, după care a trebuit să trecem la abordarea transversală în comisie, în statele membre, să pregătim programe împreună, nu doar legislație, ci și implementarea. Și de aceea procesul de planificare strategică e un proces deschis. În ceea ce privește extinderea acoperirii programului, Bugetul este 3,3%, e foarte mare și deci e o mare, un mare succes al negocierilor, aș spune eu. Comisia a recomandat deja dublarea bugetului, colegiuitorul l-a dublat încă o dată și de asta am ajuns la 3,3 cu măsuri absolut transversale la nivelul programului și care sunt cele pe care le cunoașteți, stabilirea de echipe, de înfrățiri, teaming, twinning, twinning și s-a creat și o nouă schemă care permite extinderea acoperirii consorțiilor, mai ales în cazul dacă într-un consorțiu anume nu există un membru care vine din una din țările de extindere. E un pas important pentru a asigura o participare extinsă, dar pachetul pentru extindere nu este singura cale de a ne asigura o participare cât mai largă în Europa. Asta cred că a venit de la mai mulți dintre dumneavoastră. Uh, Aș spune că primul pas este un exercițiu de transparență al planificării strategice, deci asta nu se face în spate, ușile, spatele ușilor închise. Instituțiile, universitățile, organizațiile de cercetare cunosc acest lucru, sunt invitate, contribuie încă de la început. Negocierile s-au încheiat, acum pregătim implementarea în Europa și încă de la început sper că vom mobiliza mult mai multe forțe în statele membre decât înainte. Sigur, administrațiile naționale sunt responsabile, există resurse în asistența tehnică pentru a contribui și membrii se vor implica și se vor asigura că au comunități active în aceste procese pentru că îi pregătește pentru implementare. Aș mai spune și că pregătirea deschisă acestui program transversală, temeiul juridic flexibil pe care l-ați aprobat, dau naștere la discuții care n-au putut avea loc în trecut, unde introducem științele umanitare, științele sociale, trecem la nivel scăzut sau ridicat de tehnologie. Toate aceste lucruri nu sunt tranșate în temeiul juridic, care este destul de deschis și acum, cu administrațiile statelor membre, cu toți ceilalți, ne implicăm pentru a ne asigura că stabilim care sunt prioritățile pentru implementare și că avem o implementare mai bună și mai extinsă a Horizon Europe. Rata de succes este pentru proiectul de selecție. 3,3% în energie, nu sunt sigur, dar în multe domenii de politici, când cerem propuneri, rata de succes e foarte scăzută. Și asta e o provocare a implementării. Temeiul juridic nu uh, rezolvă problema neapărat, dar a fost abordat în discuțiile între instituții și discutăm de asemenea priorități de politici și am discutat foarte mult, inclusiv cu toți factorii vizați, pentru a vedea cum stau lucrurile cu granturile, cu evaluările, astfel încât să putem îmbunătăți lucrurile și să ne asigurăm că uh, rata succesului este uh, mai mare și pe viitor. Am auzit mai multe comentarii referitoare la acordul de asociere și Brexit. Evident că acesta este un subiect politic și de mare actualitate. În Regatul Unit, Regatul Unit în prezent este un stat membru al UE și participă Deci este implicat în toate cererile de propuneri în acordul de retragere vom prevedea că Regatul Unit rămâne parte a programului, e un aspect foarte important, până când terminăm cu Orizont 2020. În cazul în care se ajunge la o ieșire, la un Brexit fără acord, uh, Regatul Unit va deveni un stat terț mm, fără aceste uh, participare și atunci trebuie să vedem cum uh, vor fi tratați ca stat terț, uh, pentru că e posibil și acest lucru. Uh, și știm că există posibilitatea acestui Brexit fără acord, care ar da naștere la mult mai, mare, mai mari probleme decât dacă ar exista un acord, lucru pe care noi ne-l dorim. Există negocieri cu Regatul Unit și declarații în care se pregătesc și cercetarea și inovarea sunt domenii foarte bine identificate ca fiind un domeniu de avantaj reciproc pe viitor. Comisia este gata pe măsură ce uh, se schimbă aceste relații, să ne ocupăm și de cercetare și inovare și, cum ați spus, există într-adevăr dispoziții în propunerea Comisiei care trebuie să fie discutate în Consiliu și trebuie să fie convenite și cu Parlamentul și asocierea statelor terțe industrializate cu o bază de cercetare puternică și valori partajate Uh, trebuie să fie avut în vedere. Nu există un orizont 2020, dar este un punct bun de pornire pentru uh, viitoarele relații. Deocamdată ne axăm însă pe următoarele săptămâni și atât. Ar trebui să vorbesc și despre generalizarea subiectului climei, dacă doriți. O să încerc să fiu cât mai succint. Încă aveți dreptate. Sperăm că vom îmbunătăți cifrele către finele implementării până la finele lui 2020 și intenția noastră nu este să avem un set specific de măsuri administrative care sunt foarte diferite pentru viitor, ci Lucruri care sunt absolut... Ce este diferit este contextul global în care se implementează Horizon Europe. Știți că pentru comisie un acord verde este o prioritate și, evident, cercetare și inovare. Și a spus, asta vor fi componente cheie pentru furnizarea de tehnologie, spații sociale și uh, resurse semnificative pe care ne așteptăm să le avem. Și deci, în acest context, ne dorim un dialog și cu Parlamentul. EIT și EIC nu sunt în concurență. În fazele incipiente au existat discuții intense, intense între diversi jucători. Institutul European pentru Tehnologie este un jucător cheie în triunghiul cunoștințelor din Europa pentru că oferă rezultate uh, foarte importante care trebuie să fie promovate și vom continua Plus valoarea adusă de această propunere și acoperirea EIT este că EIT este acum parte a procesului de planificare strategică extins și lucrurile nu se întâmplă independent, izolat. Și rezultatul acestor comunități trebuie să fie luat în considerare și implementat sau de EIC sau de alte părți ale programului. Deci cred că activitatea între EIC și IT, parteneriatele vor fi mai flexibile și mai intense decât în trecut. Asta încercăm la comisie. EIT ține de un uh, comisar, EIC de alt comisar în prezent, dar avem planificarea strategică, deci asta nu va fi proble- o problemă care va fi viitoarea structură, nu știu și nici nu mă pot pronunța. Regiunile cu consum ridicat de cărbune și consum de energie sunt parte a planului strategic, deci resursele vor fi disponibile pentru sprijinirea acelui program ca prioritate. Mulțumesc și îmi cer scuze că n-am răspuns la toate întrebările, dar sunt disponibil la orice dialog direct cu membrii Parlamentului, eu și colegii mei, și am uitat spațiul, dacă mă lăsați să vorbesc și despre asta. În ceea ce privește spațiul, e o prioritate pentru instituții. Par entière d'un des clusters euh, du programme, le cluster digital, industrie et espace.